Kolleginnen und Kollegen, dear colleagues, Stimate colege, stimați colegi, vă ă, rog puțină liniște, inclusiv în partea celor de la Serviciul de Acțiune Externă. <laughs> They follow you, Frederica, not me. <laughs> uh, thank you very much that you Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost de acord să ne informați în legătură cu revizuirea politicii de vecinătate estică. A fost o decizie um, a colegiului să ne putem întâlni astăzi. O salut astăzi pe vicepreședinta uh, Comisiei Înalt Comisar pentru Acțiune Externe Mogherini și pe domnul comisar Han. Era nevoie să avem o asemenea revizuire a politicii de vecinătate, dacă ne gândim și la evoluțiile din Sud și uh, ceea ce se întâmplă uh, la Paris, trebuie să punem lucrurile într-un anume context. Și dacă vedem ce se întâmplă în Est, dincolo de acordul de la Minsk, nu am găsit soluții satisfăcătoare până acum. Și dacă analizăm situația din Moldova și Georgia, care de asemenea sunt uh, evoluții îngrijorătoare într-o oarecare măsură, cred că trebuie să avem uh, aici această întâlnire și poate Federica ne va face câteva observații în uh, legătură cu reuniunea de luni ca să putem după aceea să avem o dezbatere în comun. Eu nu doresc să continui această prezentare introductivă. Cred că va trebui să avem uh, o discuție pentru că uh, dacă știm că uneori coordonatorii au dreptul la două minute, ceilalți au un minut jumate, dar poate că putem da cuvântul și pentru un minut celorlalți pentru a putea da cuvântul uh, unui număr cât mai mare de colegi, pentru că va trebui la ora 13 să uh, încheiem această ședință. Dar cu siguranță că vom urmări evenimentele pentru că va trebui să elaborăm rapoarte pe această ă, temă, vom avea audieri, vom avea pregătirea ă, rapoartelor în săptămâna viitoare. Deci nu va fi o dezbatere finală, ci mai degrabă una introductivă pe această temă, pentru că este o politică cu impact pentru politica noastră externă. Doamnă înalt reprezentant, aveți cuvânt. Uh, Elmar, thank you. Mulțumesc, Elmar. Mulțumesc. Astăzi, în Colegiul Comisarilor s-a adoptat o propunere cu privire la uh, revizuirea politicii de vecinătate la un an după, uh, deci, uh, în care a avut loc uh, con o consultare foarte importantă cu factori implicați, ceea ce nu implică doar uh, țările partenere, guverne, uh, ci, bineînțeles, state membre, instituții europene, Parlamentul European, dar și reprezentanții societății civile, ONG-uri, parlamente, parlamente naționale, mediul de afaceri, grupuri de experți, think tank-uri, uh, academicieni și așa mai departe. În mod uh, covârșitor, Um, punctele de vedere exprimate converg, respectiv că ar fi bine să menținem un cadru pentru parteneriatele noastre în regiune, atât înspre est cât și înspre sud, însă, în același timp, la fel de covârșitor, tendința e aceeași, respectiv, dar într-adevăr, menținem un cadru, dar că trebuie să aibă loc o schimbare în felul în care uh, Uh, ne desfășurăm politica. Deci trebuie să avem o nouă fază, un nou început. Mediul politic actual, nu numai în Europa, ci și în regiune, ne indică foarte clar faptul că trebuie să avem o schimbare de paradigmă și de uh, modalitate a in, felul în care interpretăm politica de vecinătate. Îmi place acest uh, concept de politică de vecinătate pentru că mesajele principale uh, din partea politicienilor, uh, de la partenerii de regiune, dar și de la cetățenii europeni, în majoritatea cazurilor, e că trebuie să avem o schimbare de la o abordare care se baza pe premisa că Uniunea Europeană ne află, se află în centru și vecinii ca se, care se agață mai mult sau mai puțin de noi spre un parteneriat între parteneri pe picior de egalitate care au uh, uh, probleme comune, dar și oportunități comune și trebuie deci să construim platforme și instrumente pentru a coopera împreună în mod cât mai eficient, atât în ceea ce privește provocările cât și oportunitățile comune. Sigur că trebuie să recunoaștem că provocările și oportunitățile pe care le avem în comun diferă de, în prezent de cele din trecut. Împreună cu Elmar ne gândeam că am fi putut Poate n-ar fi rău să vă pun la curent în legătură cu Consiliul de Afaceri Externe. Știți că o facem de obicei într-un format diferit. Poate că nu ar fi ideea cea mai bună, dar ce vă pot spune e că luni și marți împreună cu ministrii de externe luni și uh, ministrii uh, de interne ieri. Am vorbit despre atentatele teroriste de la Paris, de vineri, dar și despre atentatele care în urmă cu câteva, cu, cu câteva ore înainte au avut loc la Beirut, atentatele care a avut loc uh, asupra avionului rusesc uh, în deșertul Sinai, apoi în timpul uh, campaniei electorale în Turcia, în Egipt, în Irak, poate în Tunisia mm, în urmă cu câteva luni în urmă, ceea ce ne indică faptul că în vecinătate ne confruntăm cu același tip de amenințări de securitate și de aceea am spus ieri, împreună cu ministrul uh, francez de apărare, Uh, nu numai Parisul a făcut obiectul acestor uh, atentate, ci Europa, dar și civilizația noastră, rădăcinile noastre comune au făcut obiectul atentatului și trebuie să fim împreună, uh, să strângem rândurile, așa cum am făcut-o în ultimile luni, unii dintre noi în ultimii ani, Uh, la fel uh, în contextul crizei uh, migranților și a refugiaților. Deci încercăm să găsim o soluție să punem capăt războiului din Siria ca sâmbătă trecută sau în urmă cu două săptămâni la Viena și la fel ca și țările vecine din Libia încercăm să instituim un tribunal pentru toate aceste atrocități. În sud și în sud-estul Europei ne confruntăm cu același tip de confruntări și săptămâna trecută am fost în Ucraina și în Georgia. Știu că domnul comisar Han mâine, astăzi merge acolo și de această dată avem de-a face cu provocări um, legate de stabilitate, în anumite situații amenințări militare, Uh, provocări și oportunități comune în domeniul energiei, dar și uh, comunități și provocări, uh, deci oportunități și sfidări și oportunități comune în Est. Și tot ce se întâmplă în afara Europei ne arată că trebuie să ne îndreptăm spre acest parteneriat și trebuie să ne adaptăm instrumentele pe care le avem pentru a ne asigura că acest nou start în parteneriate să se facă pe o temerie cât mai solidă. Bineînțeles că toate aceste aspecte, situații sunt urgente. Îl las pe domnul comisar Han să intre în uh, detalii uh, în legătură cu revizuirea politicii în sine, dar aș dori să menționez acum doar cinci principii pe care le-am uh, discutat împreună. Și subliniez împreună, pentru că de-a lungul anilor am avut o activitate extrem de coordonată și aș dori să să mulțumesc și serviciilor noastre care au cooperat în acest an și continuă să facă la fel și acum pentru a obține un parteneriat de plin și în uh, instituțiile europene. Deci aș dori acum să citesc câteva principii care stau la baza propunerilor noastre. În primul rând, accentul pe uh, dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă, mai ales pentru tineri. E un principiu foarte important pentru Europa nu e de competența comisiei dumneavoastră, dar totuși e o prioritate. Suntem cu toții politicieni, știm Uh, care este implicația pentru tineri, dar e un principiu valabil și pentru uh, vecinătate, înspre sud sau est. Deci trebuie să creăm locuri de muncă, să generăm ocupare, să generăm creștere economică, nu numai prin sisteme de învățământ, ci și uh, prin crearea de locuri de muncă pentru tineri, deci în regiunea mediterană și în estul continentului. E un aspect foarte important și pentru stabilitatea statelor respective, la fel ca și pentru stabilitatea Uniunea Europeană. În al doilea rând, cooperarea energetică. Uh, toți factorii implicați uh, ne-au transmis că e unul domeniul important nu numai spre, pentru Est, ci și pentru Sud. Putem uh, profita împreună de oportunități și de șanse comune astfel. În al treilea rând, securitatea. Știți că instrumentul uh, de vecinătate nu include instrumente de securitate până acum, ă, instrumentul de vecinătate. E evident că trebuie ca și instrumentele de securitate să fie puse la dispoziție, să avem mijloacele necesare pentru a putea coopera cu partenerii atât în Est ă, cât și în Sud, să ne asigurăm că societățile și țările noastre pot face pe termen lung amenințărilor externe, dar și interne, dar și să ne implicăm în noi uh, zone de cooperare, de exemplu prevenirea conflictelor și uh, reforma sectorului securității. Trebuie să găsim un echilibru între eficiența acestei reforme și deschiderea societăților, respectarea drepturilor omului și a valorilor care reprezintă uh, temelia Uniunii Europene. Și, bineînțeles, tot pe partea de securitate, uh, sigur, tot ce ține de combaterea terorismului, prevenirea radicalizării, uh, împiedicarea finanțării rețelelor teroriste, uh, criminalitatea organizată, combaterea corupției, dar și alte aspecte de securitate care trebuie să facă parte din activitatea noastră generală. În al patrulea rând, migrația legală și ilegală, pentru că sunt două aspecte care trebuie să meargă mână în mână. Pe de o parte, și un al treilea element care îl reprezintă și protecția refugiaților. În ceea ce privește protecția refugiaților, cooperarea cu partenerii noștri pentru ca ei să își consolideze capacitatea de a bineveni Uh, de a ura bun venit refugiaților, e și în interesul nostru, dar și sistemele de azil uh, trebuie să fie întărite. În ceea ce privește migrația legală, licil, licită, trebuie să încurajăm mobilitatea, ținând cont de provocările noastre uh, demografice și economice pe termen scurt, mediu și lung, pentru că Europa are nevoie de astfel de migrație, dar și uh, schimburi, schimburi de studenți, de cercetători, uh, de antreprenori. E o rețea care trebuie să fie încurajată și trebuie să găsească modalități lesne de a conecta Europa. Și apoi migrația ilegală, gestionarea fluxurilor migratorii, combaterea um, rețelelor de traficanți uh, de migranți și legătura cu celelalte uh, organizații și activitatea de retrimitere acasă, inclusiv um, integrarea acestor persoane în comunitățile locale a reprezenta oportunități de uh, dezvoltare economică pentru comunitățile respective. Și, în fine, extinderea activității noastre și Uh, la vecinii vecinilor, deci trebuie să depășim acest uh, perimetru strict al vecinătății, cooperarea cu alți parteneri cheie pentru a aborda uh, o parte din provocările comune. Ne gândim, de exemplu, la Africa, în domeniul migrației, al sănătății, al energiei. Gândiți-vă la ce am făcut anul trecut în legătură cu epidemia Ebola. Există canale Uh, dinspre vecini înspre vecinii lor uh, și apoi înapoi înspre Europa. Mă opresc aici uh, spunând doar că în ceea ce privește procesul, după cum spuneai Elmar, e doar începutul. De un an ne ocupăm de aceste subiecte, dar din perspectiva activității noastre instituționale nu este ultimul capitol. După acest schimb cu dumneavoastră, cu, parteneri, cu Parlamentul, vom discuta propunerile cu statele membre, cu țările partenere, individual. Așa am procedat ieri, am chemat ambasadorii țărilor implicate. Încercăm să avem un dialog uh, pe picior de egalitate. Vom încerca să adoptăm metode de lucru mai uh, ușoare, e o provocare în sine, dar încercăm să ieșim din această optică birocratică instituțională pe care uh, am folosit-o până acum în dialogul cu partenerii noștri, câteodată și ei uh, o încurajează, încercăm să avem un dialog mai degrabă politic și încercăm să găsim modalități pentru a implica și societatea civilă de peste tot. Și, bineînțeles, Parlamentul European va fi pe deplin implicat parte uh, în uh, activitatea noastră. Mulțumesc! Yeah. Uh, Mulțumesc foarte mult. Înainte de a da cuvântul lui Johannes Hahn, vreau să vă mai ofer o informație. V-aș ruga în legătură cu articolul 42.7, solicitarea uh, guvernului francez să ne faceți o propunere în Comisia AFET despre uh, cum ar trebui să arate răspunsul uh, nostru, pentru că uh, ține de competența dumneavoastră. Pentru a uh, putea obține o informare care ar fi consecințele practice pentru noi. Dacă sunteți de acord, vă, vă rog să țineți seama de solicitarea noastră. Mulțumesc și dau cuvântul lui Johannes Han. Mulțumesc, Elmar. În completarea a ceea ce a spus în alta reprezentantă, aș vrea să fac câteva observații de fond. Pe de o parte, am revizuit politica de vecinătate, nu pentru că suntem de părere că ceea ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani ar fi fost greșit, ci pentru că eh, Ni s-a pus uneori această întrebare. Nu, dar pentru că este cazul ca după experiența dobândită în 10 ani să tragi uh, concluzii și în același timp să ți seama și de situația actuală pentru a dezvolta o strategie pentru anii viitori, pentru a vedea cum vor evolua relațiile în anii următori cu statele noastre vecine. Deci acesta este fundalul uh, care ă, trebuie avut în vedere când analizăm acest document în ce privește relațiile noastre cu ă, fiecare din statele vecine. Noi, ă, ca Uniune Europeană, ne vom implica și mai mult, vom articula interesele noastre în ce privește interesele noastre în trecut. Cred că uh, am fost poate ă, mai reținuți. Dar de fapt, și vecinii noștri trebuie să respecte interesele Uniunii Europene, pentru că ne dorim pace, stabilitate, prosperitate. Iar dacă aceste deziderate se realizează, atunci avem cu toții de profitat în Europa și presiunea actuală legată de fluxul migrațional nu ar exista dacă ar exista și în statele vecine pace, prosperitate și stabilitate. Deci, pentru perioada viitoare ne dorim să existe o stabilizare a situației din statele parteneriatului estic. Pentru că, după cum știți, există um, persoane strămutate și în statele vecine, există migranți, avem um, mai mult de 10 conflicte armate în vecinătatea noastră. Avem și evoluții din perspectiva statului de drept care um, în comparație cu situația din anii trecuți, mai degrabă uh, s-au degradat, nu s-au îmbunătățit. Deci, pe acest fundal a fost necesar să stabilim uh, pietrele de hotar pentru această politică. Aceasta a fost discuția noastră. În acest sens a avut loc procesul de consultare cu peste 250 de organizații, cu țări, ONG-uri, dar și persoane private și au dus la confirmarea a ceea ce figura deja în proiectul nostru din luna martie. Am stabilit un cadru uh, care să permită o abordare diferențiată a relațiilor cu fiecare din statele noastre vecine în parte. Deci, um, aceasta, acesta este un pilon. În al doilea rând, o, um, un accent tematic specific. Federica Mogherini deja a spus că până la uh, finalizarea mandatului nostru, ne dorim o politică de securitate, dar să existe și o securitate energetică și um, de asemenea o relație pe care o putem denumi people to people cu accent pe relația cu tineretul și, de asemenea, uh, o evoluție la modul general privind uh, dezvoltarea economică. În cadrul acestui parteneriat este important, de asemenea, să dezvoltăm un așa zis ownership cu partenerii noștri. Deci, să nu existe o relație ca o șosea care uh, duce într-un singur sens, uh, ci să ne întâlnim undeva la eh, mijlocul intereselor noastre comune. Va trebui să tratăm cu eh, statele partenere elementele esențiale care fac parte din interesele eh, noastre comune. A fost nevoie de o revizuire și pentru că trebuie să avem o privire de ansamblu pentru o perioadă de șapte ani. Din 2014 în 2020 să existe o flexibilitate, să putem reacționa prompt la evenimente și Aș spune că în ce privește repartizarea de principiu a mijloacelor financiare între vecinii eh, din Est și din Sud, nu uh, se va schimba nimic, dar în cadrul acestor două anvelope este nevoie de o mai mare flexibilitate, de o mai mare marjă de mișcare. Este important ca acum să investim masiv în Liban și Iordania, de pildă pentru a sprijini aceste țări să facă față fluxului de migranți. Pe de altă parte, în Libia avem o situație în care uh, trebuie de asemenea să acționăm cu instrumentele de care dispunem pentru a găsi o soluție pașnică și abia aceea ne va permite după aceea să acordăm și o asistență financiară, să ne implicăm mai mult. Din acest punct de vedere este nevoie de o mai mare flexibilitate acolo unde apar necesități imediate sau unde există posibilitatea să ne implicăm. Un element important în cadrul consultărilor a fost legat de faptul că, pe lângă relațiile bilaterale, trebuie să stimulăm și o colaborare pe linie subregională cu statele din Magrebul de Sud, de pildă, sau cu statele din Caucazul de Sud, pentru că și acolo ne dorim, de fapt, prosperitate și stabilitate și aceste țări între ele trebuie să întrețină relații mai bune uh, și care să uh, nu uh, se bazeze pe forță, ci mai degrabă pe un schimb economic, pe un schimb pașnic. Și în ce privește zona Mediteranei, cred că trebuie să ne concentrăm mai mult pe posibilitățile și potențialul Uniunii de a acționa și în zona Mediteranei mai pronunțat, pentru că uh, uh, aici, uh, în zona Mediteranei, fiecare fost ministru are poate propria modalitate de a acționa și Federica încearcă acum, săptămâna viitoare, să participe la o întâlnire la Barcelona pentru a putea să discute despre politica noastră. Iar în ce privește vecinătatea estică, ea s-a confirmat și la întâlnirea de la Riga. Toți miniștrii de externe din statele vecine, Federica Mogherini și cu mine, Uh, vă invităm ca în baza documentului pe care l-am încheiat să încercați în colaborare cu noi să vedeți care sunt posibilitățile de viitoare colaborare care se conturează. Sunt menționate diverse domenii și aș dori să subliniez și în ce privește raportarea să să vă informăm și să tragem concluzii în acel moment în care, uh, într-adevăr, există uh, conținuturi care trebuie să fie transmise. Pentru că uh, raporturile anuale, din acest punct de vedere, sunt mai degrabă formale. Iar acum ar trebui să avem o abordare puternic pragmatică și asta uh, nu în defavoarea principiilor fundamentale, pentru că din acest punct de vedere uh, suntem uh, de neclintit și nu sunt negociabile principiile fundamentale. Dar ne pune mereu întrebarea cum putem ca principiile statului de drept, despre care credem că sunt esențiale pentru a construi o societate liberă și prosperă, să le aplicăm într-o formă adecvată în statele partenere, fără ca aceste țări să ajungă la un moment dat în dificultăți. Obiectivul nostru, deci, trebuie să fie ca lucrurile să se dezvolte astfel încât principiile statului de drept să poată fi implementate durabil și ca pe această bază libertățile intelectuale, libertățile de adunare, libertatea de expresie ă, și principiile ă, de justiție să poată fi aplicabile. Vom urmări deci aceste obiective în politica de vecinătate. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai avem, practic, o jumătate de oră bună la dispoziție și avem deja 22 de persoane înscrise. Ehm, cred că nu ne ajunge timpul. De aceea îi rog pe coordonator să vorbească un minut jumate, toți ceilalți câte un minut și vom vedea Uh, până unde ajungem, pentru că trebuie să le dăm doamnei Mogherini și domnului Han și șansa de a răspunde. Domnul Preda are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc în alte reprezentanți și domnului comisar Han pentru prezentările domniilor lor. Aș dori să salut uh, propunerile care au fost adoptate astăzi și pe care le vom analiza cu multă atenție. Cred că ele răspund într-un mod cât se poate de clar așteptărilor și exigențelor pe care le exprimasem în raportul colegului uh, Cucan acum câteva luni. Se spunea la vremea aceea că dorim ca politica de vecinătate să fie bazată pe valori, uh, plasată în contextul fiecarei țări, flexibilă, și care să poată să sprijine aceste țări în modul cel mai adecvat posibil. Și mă bucur foarte mult că conceptul de stabilizare este identificat ca fiind provocarea cea mai mare și da, aș spune că principala provocare este tocmai această stabilitate în contexte diferite. Acum aș dori să sprijin cele spuse de președintele Brock, am discutat cu domnul Steinmeier luni și discutam tocmai despre această posibilitate de a invoca articolul 222, clauza de solidaritate, este clauza aceea de apărare reciprocă care fusese invocată și vedem care sunt consecințele pentru că uh, nu e vorba de, e vorba de atacuri teroriste liate de, legate de agresiuni militare. Bun, trebuie să uit, uh, vedem ce facem și așteptăm uh, niște uh, lămuriri în acest sens. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc pentru prezentare și pentru documentul pe care ni l-ați împărtășit astăzi. Vreau să mulțumesc și domnului Cucan, domnul raportor, pentru munca sa deosebit de valoroasă. Eu m-am ocupat de revizuirea uh, politicii de vecinătate, raportul omonim în numele socialiștilui și am și uh, prezidat uh, Comitetul de Prietenie România-Moldova. Este foarte clar că criza refugiaților este una fără precedent, e nevoie de acțiuni urgente, de solidaritate, de asistență, însă și la lansă un apel uh, eforturile vecinilor uh, din Est, vecinii din Sud. Nu trebuie să ne găsim într-un paradox și trebuie să existe o abordare complexă și completă. Parlamentul își dorește și a prezentat în momentul său o viziune deosebit de ambițioasă și văd uh, atunci când parcurg documentul dumneavoastră că avem foarte multe puncte comune în ce privește prioritățile pe care le-ați expus. Câteva întrebări. Reviziuirea prezintă o serie de noi instrumente și de noi măsuri ambițioase. Cum se va întâmpla cu finanțarea acestora? Noi resurse vor fi oare alocate? Sau va fi o redistribuire între diferitele bugete actuale? Dziękuję Panie Przewodniczący.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 pentru prezentările pe care le-am auzit aici din partea doamnei reprezentant, reprezentant din partea domnului uh, comisar european. Politica de vecinătate trebuie să participe la construirea unei lumii mai bune, mai sigure pentru țările noastre, deci trebuie să sprijinim reconstruirea, reconstrucția și societatea civilă peste tot, inclusiv în Europa Centrală, Europa de Est, țări cum ar fi Georgia, Ucraina și așa mai departe, dar mai ales uh, Georgia Uh, Ucraina are o poziție aparte în acest context. E vorba de siguranța și securitatea din această țară. Problema cea mai importantă astăzi însă este migrația ilegală dinspre sud și de aceea trebuie să avem mai mult dialog în uh, acest context avem nevoie de măsuri de cooperare concretă. Vrem să știm ce activități se vor întâmpla în viitor cu concretețe, astfel încât țările din uh, sectorul sudic al Mediteranei să poată să, să implice activ în lupta împotriva traficului de migranți și așa mai departe. Consiliul a anunțat niște măsuri în acest sens acum șase luni. Programul respectiv încă nu a intrat în vigoare, să nu ne ascundem după deget, pentru că se spune că dorim să cooperăm cu țările um, din partea sudică mediteranei, însă ea nu se întâmplă această cooperare și chiar și cu Turcia s-a evocat acest lucru, o cooperare mai strânsă, deci cu Turcia pentru a lupta împotriva acestor rețele de tip mafiot. Dar haideți să ne gândim un pic pe termen și mai lung. Trebuie să ne gândim la acele amenințări a practic iminente, care sunt reprezentate tocmai de aceste fluxuri migratorii care se spasează către Marea Neagră traficanții sunt deosebit de activi în Turcia astăzi, în sudul Turciei, dar ei pot foarte ușor să se deplaseze uh, în jurul Mării Negre, pe coastele respective. Așadar, trebuie să ne întrebăm și cum putem să facem mai multe cu măsurile noastre. Mulțumesc! Mm, Austropicius, mulțumesc, doamna înalt reprezentant, domnule comisar. Uh, un minut. Am spus de ce. Nu, un minut și jumătate, spune domnul Brock, domnul președinte. Uh, sper că nu-i discriminați pe liberal, domnule președinte. <laughs> Cu plăcere. Vă mulțumesc. E un bun început. De fapt, uh, în ultimile zeci de ani, politica de vecinătate a reprezentat o posibilitate, o posibilitate ca să ne extindem politicile noastre eh, în toate domeniile. Și toată lumea înțelege cum a funcționat această politică în cadrul mai larg al UE. Deci trebuie să folosim și să considerăm această politică de urgentate ca o oportunitate și nu ca un risc. Și asta pentru un viitor comun mai bun, mai prosper. Eh, apreciem foarte mult raportul extrem de rezonabil și extrem de pragmatic pe care ni l-ați prezentat astăzi. Într-adevăr, ca și calitate, el este diferit de rapoartele precedente care vizau politica de vecinătate. Mă bucur că um, ați colaborat um, uh, împreună pe acest raport. Este un parteneriat demn de respect. De asemenea, apreciem ceea ce ne-a spus despre vizibilitatea UE. Într-adevăr, s-a înțeles în sfârșit că nu putem și nu avem dreptul să nu fim vizibili în condițiile în care suntem prezenți pe teren și facem lucruri acolo, în aceste țări. Aș avea uh, niște lămuriri de cerut din partea dumneavoastră ce privește cooperarea cu politica de securitate uh, comună. Uh, ce se va întâmpla? Aveți ceva în minte rapid? Ce se va întâmpla? Nevoia este foarte mare, rapid și imediat. Uh, Apoi, delegațiile UE. Acestea joacă un rol deosebit pentru că ele implementează politicile UE pe teren. Oare vor sosi pentru aceste delegații UE mai multe personal și mai mulți bani în viitor pentru a le sprijini? Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Prima întrebare este legată de Siria sau se referă la Siria ce șanse există, ce pași vedeți eh, a fi fezabili pentru ca guvernul și opoziția până la urmă să eh, se așeze la aceeași masă la negocieri și din partea grupurilor eh, din opoziție cine să fie invitat. Cum apreciați dumneavoastră posibilitatea ca Assad eventual să accepte alegeri în Siria? Ați vorbit despre state robuste. Ce înțelegeți uh, prin state robuste. Sunt probleme de securitate sau de dezvoltare economică și la ce țări vă gândiți dumneavoastră? și uh, domnul Hans a referit la evoluțiile din diversele state vecine pentru că societățile robuste sunt unele, să spunem, mai juste, care colaborează și cu diverse grupuri, de gândim la Irak și la suniți, cum evoluează relațiile dintre grupurile religioase. Și ați vorbit despre canale periculoase. Bun, canalele financiare care sprijină Daeshul sunt avute în vedere. Eh, există posibilitatea de a întrerupe fluxul de bani eh, către eh, teroriști, există intenția unor măsuri concrete, inclusiv vis-a-vis de Qatar. Mulțumesc foarte mult. Vă rog să vă gândiți la revizuirea uh, politicii de vecinătate, să nu pierdeți din uh, vedere acest subiect, pentru că nu trebuie să înlocuim dezbaterile legate de convorbirile de la Viena cu Siria, pentru că vom avea ocazia și săptămâna viitoare să vorbim despre aceste uh, subiecte. Doamna Hautal are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că o bună cooperare între dumneavoastră Uh, v-au făcut să găsiți noi zone de cooperare și să puneți accentul în sfârșit pe securitate. Sunt de acord cu domnul Han atunci când spune că sărăcia, corupția și proasta guvernanță sunt și ele surse de nesiguranță, de insecuritate și cred că Știm bine cum stăm cu provocările pentru stabilizarea acestor regiuni. Deci, în acest context, trebuie să ne menținem pe linia pe care ați menționat-o, adică pe bazele politicii noastre, și anume reforma sistemului de justiție, independența sectorului judiciar și lupta împotriva corupției, care, de fapt, sunt bazele de care trebuie să plecăm pentru a putea mai încolo să vorbim despre economie și așa mai departe. Subliniați importanța dimensiunii securitate, însă în acest context trebuie să înțelegem că există foarte multe conflicte în diversele uh, uh zone, în sud, în est și poate trebuie să punem mai mult accentul pe prevenirea conflictelor și pe rezolvarea conflictelor și mai ales pe acelea înghețate din est. Apoi, în ce privește instrumentele, aș avea nevoie de niște lăburiri. Spuneți că nu există suficiente stimulente pentru ca să se facă reforme în aceste țări. Ehm, chiar țări care s-au angajat pe anumite reforme. Ce înseamnă asta? Voi vorbi despre vecinii vecinilor. În prin contextul parla- cooperării parlamentare, de exemplu în contextul Uniunii Mediteranene, vorbim asta, dar despre asta vă gândiți, la asta vă gândiți și dumneavoastră? Mulțumesc! Grazie, Acol... Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că domnul președinte ne, ne spune că trebuie să ne menținem la obiect, chiar dacă, într-adevăr, uh, evenimentele extrem de tragice trebuie să ne deschidă ochii și să înțelegem că și politica de vecinătate trebuie să fie evaluată în lumina contextului actual, care schimbă cu totul echilibru din Europa. Cum ne putem gândi la vecinătate fără să ținem seama de faptul că sosesc refugiați care sunt probabil afiliați sau care se pot afilia cu ușurință statului islamic. Și asta trebuie să înțelegem și să mai ținem cont de faptul că țările vecine sau vecinii vecinilor pot să fie printre cei care finanțează ISIS. Și să nu uităm nici că prin Turcia se finanțează din nou prin vânzarea ilegală de petrol, tot se finanțează ISIS-ul. Deci sunt lucruri care trebuie să, uh, să fie uh, luate în considerare. Având în vedere că suntem la AFET și având în vedere ce s-a întâmplat la Paris, nu cred că uh, trebuie să uităm aceste lucruri. Este pur și simplu irealist să nu o facem. Thank you, Mr. Chairman. I very much... Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult. de deci ce am auzit aici, din partea onorabilor noștri oaspeți, este important pentru Uniunea Europeană, pentru relația sa cu vecinii săi să uh, uh, își înscrie politica pe drumul cel bun, pe direcția cea bună. Ne chinuim și uh, avem probleme cu refugiații, cu migranții și uh, avem probleme cu politica de vecinătate, efectele se resimt astăzi în Europeană. Eu am observat că în raport ne spuneți că trebuie să ne întoarcem la baze, la principiile de bază, adică să ne concentrăm mai mult pe uh, elementele cheie. Uh, mă bucur că aveți o astfel de abordare având în vedere problemele actuale și viitoare, trebuie să putem să uh, reacționăm rapid, prompt pentru a face față acestor probleme. Și asta ne-a preocupat dintotdeauna. Iată de ce, mai mult decât oricând, trebuie să avem o, o politică puternică a vecinității și uh, vreau să încurajez pe cei doi oaspeți să fie mai atenți la efectele politicilor noastre, nu putem astăzi să continuăm ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Deci contextul contează. Vă mulțumesc! Grazie. Bine la relazione. Ma... Mulțumesc. Raportul este bun, însă avem anumite preocupări uh, în sensul că evenimentele tragice ar putea să nu ne facă să mai avem Uh, capul la fel de limpede. Avem, bineînțeles, în minte problema drepturilor, a stabilității, dar și a drepturilor umane. Astăzi, uh, politica vecinătate are ca și strategie o valoare mai amplă decât în trecut, însă sunt și întrebări la care nu s-au dat răspuns. Cum poate Uniunea Europeană să protejeze eficace uh, protecția socială în aceste contexte fragilizate? Cum să cooperăm cu actorii locali, regionali, internaționali pentru a promova pacea și, în sfârșit, ce să uh, fie, cum să fie conectate politica vecinătății și promovarea democrației și a drepturilor umane. Și spun asta dincolo de cuvinte, în sensul că nu cumva ar trebui să ne gândim la echilibrul care trebuie să fie mai bine găsit în acordurile de liber schimb și în relațiile economice comerciale pentru că, bineînțeles, asta se leagă iarăși și de politica uh, imigrației. Mulțumesc! Dankeschön, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că avem aici un uh, document uh, complet, vizionar, dar așa cum a spus colegul Cucan, m-aș fi așteptat uh, la un pic mai mult uh, leadership din partea um, liderilor noștri europeni. Ce lipsește, zic eu, și m-aș concentra în acest minut pe metoda de lucru pe care ați menționat-o. Printre metodele de e, lucru din diplomație, din afacerile externe, e, în acest context se știe foarte clar că trebuie să acționăm în condițiile în care există urgențe, probleme, situații critice, uh, în condițiile în care există probleme în care se tot repetă și de care știm mulți ani de zile. Așadar, i-aș cere doamnei Mogherini să lucreze pe un plan concret de acțiuni al UE uh, în ceea ce privește situațiile bine cunoscute și bine circumscrise. Crizele care mâine pot să se agraveze și să o uh, apuce într-o direcție cât se poate de periculoasă. Așadar, domnul mm, președinte te rupe fără microfon. Mulțumesc. Danke. Ich bedanke mich ausdrücklich. Mulțumesc Mulțumesc pentru propuneri, doamnă Mogherini, domnule Han. Nu pot decât să fiu de acord cu dumneavoastră când spuneți că este vorba de o reorientare a politicii de vecinătate estică um, și uh, trebuie să ne concentrăm pe specificul situației din fiecare stat în parte pentru că dacă vecinilor le merge bine și nouă ne merge mai bine. Deci trebuie să vedem care este evoluția economică și socială din fiecare stat în parte. De aceea întrebarea mea. În domeniul la care v-ați referit, stabilind prioritățile pentru dezvoltarea economică în ideea stabilizării, care sunt mijloacele eficiente noi eh, care să poată fi aplicate spre sud și spre est. Pentru că dacă ne gândim la problemele noastre de șomaș. Mă uh, gândesc cum poate fi înlăturat șomașul în rândul tinerilor în statele vecine. Deci, uh, aceasta este o chestiune esențială, centrală. Mulțumesc. Thank you. I would also like to follow those... Mulțumesc. Aș dori și eu să mulțumesc celor care au mulțumit pentru acest raport. Așa cum ați spus, în ultimii ani au fost progrese în uh, relațiile de vecinătate, că e vorba de vecinii dinspre sus sau dinspre est. Totuși, ne-ați explicat foarte bine, ne aflăm într-o situație în care trebuie să avem o abordare diferită, în parte. Sunt de acord cu colega Hautala care spunea că ambii, sau un text se spune că cauzele instabilității uh, nu țin de domeniul de securitate. Eu cred că da, într-adevăr, în uh, Uh, e adevărat acest lucru. Ați vorbit despre uh, lipsa de justiție, de corupție, de uh, sărăcie și așa mai departe și mi-a lipsit din listă sau ați vorbit, dar nu e în text, e și un accent puternic pe drepturile omului și pe democrație. Și întrebarea mea concretă se vizează și această principiu al mai mult pentru mai mult. Trebuie să ne implicăm mai, în mod mai eficient sunteți de acord cu această condiționalitate drepturile omului și eh, democrație, dacă asta înseamnă mai puțin pentru mai puțin. Deci dacă în multe state eh, situația drepturilor omului s-a degradat, eh, sunteți de acord că nu trebuie să le dăm mai mult? Și apoi o a, doua, o a doua întrebare legată de Yemen. Avem concluziile Consiliului, președintele o întrerupe pe doamna Lunacek. Domnul Plencovici, acum vă rog să vă respectați timpul. Doar din politețe pentru colegi, dacă nu de altceva. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Ham, domnul Mogherini, aveți un document foarte bun pe care ni-l prezentați și veniți cu o strategie de pe patru ani pentru extindere, apoi o evoluție pozitivă a poliției de vecinătate externă, Uh, și uh, e, totul e de competența comisiei noastre, ne bucurăm. Ne-ar interesa să vedem cum intenționați să vă implicați în acest uh, exercițiu de construire a statului. Din cât am înțeles, dorești, doriți să folosiți acordurile de asociere, ați vorbit de stabilizare și de parteneriat, două cuvinte cheie. Cum Mm, mm, uh, intenționat să puneți acest lucru în practică în contextul mai vast al politicii de vecinătate. Și apoi, uh, în ce privește bugetul, Parlamentul transmite avertismente pentru migrație, pentru uh, prioritățile pentru 2016 și așa mai departe. Și apoi, folosirea forurilor mai mari, deci parteneriatul din Marea Mediterană și alte foruri poate ar putea fi folosite. Mulțumesc! Señora Mogherini, señor Han. Eh, por... Doamna Valenciano, mulțumim foarte mult, doamna Mogherini, domnule comisar Han, mulțumim pentru prezentarea acestei, acestui raport, care este cuprinzător și uh, este detaliat. Aș dori să uh, revin asupra unui aspect. Trebuie să stabilizăm situația din țările vecine, dar comportamentul unor state membre face ca atitudinea Uniunii Europene să-și fi pierdut din credibilitate. De exemplu, Ungaria, care atacă decizia Curții de Justiție în ceea ce privește repartizarea refugiaților. E liberă să facă acest lucru, dar cum vă puteți imagina că noi mai suntem credibili în acest spațiu de cooperare cu uh, țările vecine? E pur și simplu imposibil să ne înțelegem bine cu vecinii dacă între noi domnește vrajba. Politica de vecinătate trebuie să-și facă curat, în primul rând, la ea în ogradă. Și dacă nu facem curățenie la noi în ogradă, nu putem să cerem celorlalți să facă curățenie la ei acasă. Și în fine aș dori să lansez un apel. Trebuie să continuăm cu această condiționalitate legată de drepturile omului, pentru că dacă nu vom face aceleași greșeli ca în trecut. Mulțumesc, doamna Gabriel. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, doamnă Mogherini, domnule Han, felicitări pentru prezentare, dar felicitări și pentru felul în care consultările au fost eh, desfășurate, pentru că partenerii noștri au fost mulțumiți. Cred că a fost un eh, punct de plecare foarte pozitiv. Vă felicit și pentru această schimbare de abordare, mai puține priorități, mai multă eficacitate și deci și mai multă flexibilitate. Aș dori să mă refer la trei aspecte. În primul rând, salutăm accentul pus pe migrație, și pe tot ce ține de securitate. Aș dori să știu uh, unde uh, e situația cu aceste baze de date comune uh, pentru a combate traficul cu migranți și traficul cu ființe cu carne vie. O a doua prioritate, educația, învățământul. Știm că dacă dorim să împiedicăm radicalizarea, trebuie să luăm măsuri concrete, dar putem să punem accentul și pe, o, pe, pe educație, în interesul tuturor și apoi cum să sporim vizibilitatea acțiunii europene. Cred că trebuie să rămână un obiectiv pentru noi în cadrul politicii europene de vecinătate. Mulțumesc, doamna Gomes. Mulțumesc foarte mult, sunt de acord cu ce ați spus în legătură cu uh, creșterea economică, cu locuri de muncă pentru tineri, dar trebuie să îi încurajăm și pe pe, pe, încurajăm și statele membre să uh, acționeze acasă, pentru că, bineînțeles că uh, radicalizarea acestei generații de migranți s-a făcut doar prin șomaș și prin lipsa de locuri de muncă. Și întrebarea mea este, doriți uh, cu adevărat să începem să ne coordonăm acțiunile? Pentru că vorbeați și de acțiunea militară în conformitate cu articolul 47 aliniatul 7. Vom avea un mesaj unitar, ne vom exprima la unison Uh, pentru că unele țări au uh, permis existența Daesh, precum Arabia Saudită sau uh, Turcia. Vom transmite acest mesaj pentru a împiedica traficanții să-și facă afacerile liniștiți, ne permițând migrația legală și licită, pentru că acești refugiați fug de ter- teroriști, precum cei care au fost la baza atentatelor din Paris, teroriști europeni, dar niciodată uh, granițele nu au împiedicat migranții să vină. Fără drepturile omului nu e stabilizare. Ultima propoziție, spune președintele, uh, am auzit-o din intervenția ta. Doamna Șache, acum. Întotdeauna exemplară. Mulțumesc Doamnă Mogherin, domnule Han, mulțumesc că ne acordați timp în aceste zile grele pentru dumneavoastră. Sunt de acord cu cei care și-au exprimat aprecierea pentru documentul, care este o bază bună de dezbatere. E foarte. Cum putem să acordăm mai multă consistență relațiilor noastre, dar să vedem cum se transpune aceste promisiuni în realitate, pentru că întotdeauna se cere mai mult pentru mai mult, dar niciodată nu se dă curs în practică. Uh, uh, din păcate, stabilitatea pe termen scurt înseamnă relații interguvernamentale la mod uh, bilateral, în timp ce guvernele oprimă populația generală, inclusiv tinerii. Și pe termen lung, dacă nu putem oferi acestei generații de tineri nu numai locuri de muncă, ci și un uh, Um, sentiment uh, de utilitate se va întoarce sub efect bumerang totul împotriva noastră. Deci, uh, um, cred că trebuie să tracem învățămintele trecutului, să nu facem aceleași greșeli, uh, să vorbim doar de o presupusă stabilitate pe care să o folosim pentru a negocia pentru drepturile omului ați putea să ne spuneți cum va fi defalcat mai bine bugetul sau cum se va transpune acest lucru uh, la modul concret. Cum am spus, un exemplu bun de respectare a timpului. Domnul Keller. Keller, mulțumesc. Politica noastră a fost întotdeauna să ne consolidăm securitatea, mai ales la granițele externe. Iată întrebarea mea. Declarațiile, care sunt declarațiile noastre? Uh, mai ales din perspectiva finanțării acțiunilor noastre. Am putea folosi acordul PNR și să reintroducem directiva uh, cu privire la protecția datelor atât de necesară pentru Europol. Apoi, care este strategia Uniunii Europene în ce privește Orientul Mijlociu? De exemplu, Kurdistanul. Putin a spus că e gata să acorde Kurdistanului recunoașterea. Și apoi ne aflăm într-o în fața unei alegeri dificile. Că am impresia din intențiile lui Putin că vrea să facă o repetiție a uh, războiului uh, mondial numărul 2, care a funcționat. Președintele îl pe vorbitor. Das Wort hat jetzt Frau Gill. Thank you, Chair. Uh... Doamna Gillen. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, avem o strategie de vecinătate de 20 de ani uh, în care a fost uh, investite fonduri foarte importante. Avem obiective asemănătoare, dar dacă ne uităm la vecinătate, este instabilă, volatilă, nu beneficiază de prosperitate economică. Recunosc că această strategie a fost subminată de statele membre pentru că fiecare și-a urmat uh, interesele pe cont propriu. Dar aș dori să știu cum vom obține mai multă eficacitate. Ați spus că v-ați întâlnit cu ambasadorii țărilor partenere din partea Consiliului și a statelor membre. Ați uh, primit o reacție în legătură cu această strategie și apoi există și uh, temeri în urma atentatelor de la Paris în legătură cu uh, armele care vin uh, din țările din vecinătate. Dar știu că uh, aceste țări refuză să facă ceva veți face ceva cu această uh, strategie pentru a vă asigura că se iau măsuri și în acest domeniu? Mulțumesc, domnul Cuzo. Mulțumesc că... Gracias, señor Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc că... Uh, această politică de vecinătate, această revizuire va fi un eșec din punctul meu de vedere. Și vă voi explica și de ce. Pentru că avem de-a face cu o asimetrie economică în această politică nu uh, ne, nu, nu, nu ne dorim să avem uh, parteneri uh, pe picior de egalitate, ci dorim ca aceste persoane, să ne, acești omoloși, să ne fie inferiori. Nu se rezolvă, nu se face nimic în criza refugiaților în ce privește comerțul cu arme. S-a vorbit despre această clauză a apărării comune, ar însemna militarizarea Europei în fața unei uh, amenințări inegale. Statul islamic Daesh se finanțează prin intermediul contrabenzii. Trebuie să facem și noi ceva în acest sens. Mulțumesc. Domnul Parniu a spus amândoi politica de vecinătate trebuie să schimbă pentru că am ajuns la uh, limitele, la granițele acestei politici care nu mai poate fi continuată și spunem că anul 2015 nu poate fi comparat cu anul 2003. O primă observație cum politica noastră poate să uh, aducă stabilitatea și pacea în vecinătate doar printr-o Europa mai puternică, uh, chiar dacă nu le place euroscepticilor și naționaliștilor. Una dintre inov- inovările din politica de vecinătate pe care o anunțați o reprezintă să cooperăm cu vecinii vecinilor. Dar de, dar sudul Mării Mediterane nu se poate construi fără uh, vecinii din sud cum uh, credeți că ar trebui să procedăm? Poate că dacă am invitat mai mult Liga Arabă la summitele europene uh, sau la uh, Consiliul European, poate n-ar fi o idee rea. Aș dori să știu și ce credeți despre această verticală Europa-Africă în care Marea Mediterană va avea un rol central. Cred că este o necesitate tocmai pentru a evita destabilizarea vecinilor noștri. Mulțumesc, mulțumesc pentru această dezbatere. Äh, Mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Cred că poate în anul următor uh, vom opera altfel, să facem rapoarte de progrese diferențiat. În același timp trebuie să existe o coerență, să urmărim o strategie, pentru că în clipa de față, din punct de vedere formal, uh, pot să apară probleme. Nu știu dacă până la urmă rapoartele de progrese separate nu vor duce la un fel de individualizare pe care nu ne dorim. Doamna Mogherini, aveți cuvântul. Thank you. Uh, mulțumesc. Revizuirea politicii de vecinătate este o parte foarte importantă a politicii noastre comune de securitate, a cadrului, să zicem. Uh, unii dintre dumneavoastră au spus acest lucru. Uh, am avut mai multe revizuiri. E un proces, dar această revizuire e, e importantă, însă nu va fi uh, bagheta magică, pentru că veți fi uh, dezamăgiți. E un pas foarte important, mai ales procesul pe care l-am început cu partenerii noștri e foarte important pentru că ne permite să înțelegem mai bine și să uh, punem bazele unei activități uh, comune uh, mai eficiente, dar încă o dată, dacă credeți că vom rezolva toate problemele de la problema curdă până la uh, anexarea uh, la invadarea Ciprului sau a procesului de pace din Orientul Mijlociu, vă înșelați. Avem alte instrumente, e importantă revizuirea, dar trebuie pusă în context. În al doilea rând, îmi pare rău că nu mai le avem pe domnul Borghezio, pentru că el spunea că n-ar fi bine să procedăm ca de obicei, să facem business ca as usual. Dar nimic din ceea ce facem noi în acest domeniu nu uh, e ca de obicei, business as usual. La Colegiul Comisarilor în această dimineață am spus că poate este ultima șansă de a avea un nou început. Am avut o, în primul an de mandat o criză atât de importantă care a trebuit să fie gestionată. Deci, uh, business as usual pentru noi a devenit o criză în fiecare zi. Dar trebuie să fim coerenți în acțiunile noastre. În urmă cu o lună, toți dintre dumneavoastră aș fi spus că prioritatea este uh, migrația, migrația, iar acum este terorismul. Trebuie să nu pierdem din vedere toate prioritățile, toate riscurile și oportunitățile uh, care se prezintă. Sunt de acord cu ce s-a spus în acest sens și să dăm dovadă de uh, coerență. E adevărat că parteneriatul cu regiunile uh, din uh, apropiere e mai important acum decât în 2003, pentru că atât riscurile cât și oportunitățile le împărtășim. Și trebuie să avem uh, gestiune de criză, dar și uh, investiții pe termen lung. În ceea ce privește gestionarea crizei, E clar că securitatea cu nevoi imediate de cooperare, inclusiv legate de PESAC, trebuie puse, deci toate aceste aspecte, în context. În ce privește securitatea în Uniunea Europeană și în afara Uniunii Europene, e o prioritate și migrația, ați vorbit mulți despre migrația ilegală dinspre vecini din Sud. Uitați-vă la cifre. Migranții sau refugiații care vin la noi nu vin din vecinii din Sud. Traversează acești, aceste țări vecine și chiar aceste țări vecine au uh, probleme cu uh, primirea și adăpostirea lor. Poate că în, ultimii, uh, că în urmă cu 10-20 de ani am fi fost în tabere diferite, acum suntem împreună în aceeași tabără, încercăm să rezolvăm problema și aceasta este schimbarea. Sigur că poate europenilor le va lua ceva timp să o accepte, dar în orice caz noi am înțeles-o. Noi suntem uh, împreună cu vecinii din uh, Sud. În ceea ce privește Liga Statelor uh, Arabe, avem uh, întâlniri la nivel ministerial, uh, comune, avem summituri în comun, încercăm să facem ce putem și Liga Arabă are uh, probleme de rezolvat în interior, dar în orice caz problema cea mai importantă din uh, punctul meu de vedere este problema unei generații irosite, pierdute. Am vorbit despre oportunitățile economice, pe de o parte, pentru că am uitat de primăvara arabă. Însă, realitatea este că demografia, economia și faptul că avem atâția tineri calificați, dar, fă, dar fără perspective în societate, uh, îngroașă nu numai rândurile, uh, fluxurile uh, migranților, ci și ale teroriștilor. Deci, sigur că și în europeană e valabil acest lucru, uh, am spus acest lucru de mai multe ori la modul înfocat, uh, dar trebuie să ne axăm mai ales pe vecinătatea Uniunii Europene. Și îl las pe comisarul Han să vorbească despre more for more sau less for less. Dar ideea principală e că trebuie ca împreună cu partenerii noștri să găsim modalități. Partenerii nu sunt numai guvernele, ci sunt și oamenii nu numai, noi nu suntem numai instituțiile, suntem și popoarele Europei. Deci trebuie să, găs, să găsim calea pentru a permite societăților să fie rezistente. Sunt uh, societăți deschise, deschise, dar care și respectă drepturile. Nu, orice dezbatere în care punem în opoziție securitatea și apoi drepturile omului e o dezbatere falsă. Deci trebuie ca societățile noastre să respecte drepturile omului, dar să rămâne deschise. În ceea ce privește articolul 42.7, sunt gata să vă transmit nu numai documente, note, să vă pun la dispoziție Uh, am, în ultimile 48 de ore ne-am ocupat de acest subiect, după cum vă imaginați, pentru prima dată când uh, s-a făcut o astfel de cerere. Sunt gata să vă transmit note și să cooperăm împreună și la nivel personal, bilateral, dacă doriți. Deci întotdeauna când sunt la Bruxelles, să avem un uh, format de discuție mai restrâns ca să discutăm astfel de subiecte. Borghezio, er hat sich entschuldigt. Domnul Borghezio și-a cerut scuze. Are o problemă la ochi și uh, a trebuit să se deplaseze spre spital, de aceea a părăsit uh, sala. Deci să nu existe neînțelegeri. Mulțumesc și pentru oferta legată de articolul 42.7. Deci înțeleg, Frederica, că tu ești responsabilă pentru more and more și el pentru less and less. Așa v-ați uh, împărțit sarcinile. Wir haben deine gute Aufgabe. Da, <laughs> am ne-am împărțit uh, cum trebuie sarcinile. Vreau să vă asigur că nu există o uh, diferențiere între Est și Sud um, care să fie inechitabilă. Avem obligația să lucrăm cu tot angajamentul posibil uh, în uh, ce privește ambele direcții. Dar sigur că la un moment dat o anume țară poate să se afle în centrul atenției. Deci uh, sunt abordat și de miniștrii de externe dinspre Est și dinspre statele din Sud cu rugămintea nu uitați de noi. Deci tocmai uh, că nu uităm de niciunii. Uh, în ce privește More for More, cred că și aici trebuie să existe o evoluție rezonabilă. Adică lucrurile trebuie să fie văzute mai puțin uh, din perspectivă mecanică, ci trebuie eh, să ținem seama de evoluțiile interne din fiecare țară, care să fie și repere pentru noi, să mm, eh, nu încercăm să impunem standarde care au fost eh, implementate de noi. În felul acesta ajutăm statele să evolueze, iar în ce privește less for less, poate că punem mai puțin bani la dispoziție dacă uh, nu există posibilitatea ca ei să, banii să se materializeze uh, rapid. Deci, sigur că noi ne dorim să stimulăm dezvoltarea ONG-urilor, pentru că societatea civilă trebuie să joace un rol important în aceste țări. Rolul lor trebuie să fie consolidat, de aceea ONG-urile trebuie să fie sprijinite, dar și din acest punct de vedere constatăm că în unele țări există o evoluție care uh, din spre Rusia uh, dovedesc tentația de a împiedica uh, printr-un soi de blu, printr-un sesc dezvoltarea ONG-urilor din alte state. Deci nu pot decât să repet uh, ceea ce a spus în alta reprezentantă. Trebuie să reacționăm amplu, dar și specific în relația cu fiecare țară. În parte doar în felul acesta putem dezvolta evoluțiile, dezvoltarea economică, dar nu din perspectivă unidimensională, investind în economia țării aceleia, ci să încercăm, uh, prin sprijinul nostru, să contribuim și la crearea de locuri de muncă, la formare profesională, la studii universitare, dar și la studii și abilități profesionale uh, de alt tip. Deci trebuie să reacționăm cu sensibilitate, pentru ca prin activitățile noastre să ă, nu ă, trezim ă, până la urmă efectul de atracție înspre noi, pentru ca să contribuim până la urmă la o emigrare a creierelor. Deci, cerința momentului este să existe specialiști în aceste țări. Din acest punct de vedere dorim să dezvoltăm programe încercăm să finanțăm start-up-uri um, și orice inițiativă privată în rândul tinerilor, dar nu numai în rândul tinerilor. În felul acesta, asistența noastră financiară poate să colaboreze și cu uh, alte instituții financiare, uh, cum sunt uh, băncile pentru uh, reconstrucție și dezvoltare, uh, să stimulăm dezvoltarea IMM-urilor, inițiativa privată um, de mici dimensiuni. Deci, aici trebuie să acționăm cu multă imaginație și nu există limite pentru uh, posibilitățile noastre de a acționa. Și bineînțeles că ne dorim și să colaborăm cu Liga Arabă pentru că merită să acordăm instituțiilor um, care, cu care putem colabora uh, atenție maximă, să le dăm un semnal, uh, să poată să acționeze um, ca un partener important al Uniunii Europene. Vă mulțumesc tuturor pentru colaborarea din ultimele luni și aș spune că, de fapt, Acum începe activitatea propriu-zisă, hârtia e răbdătoare, dar trebuie să fie transpusă în practică prevederea pe care documentul o conține. Vă mulțumesc, doamna Mogherini, domnule Han, pentru că ne-ați informat. Acum vă deplasați spre conferința de presă, pentru care vă doresc mult succes.